Bună ziua, stimate doamne, stimați domni. Reluăm sesiunea. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost uh, distribuit și textele adoptate. Dacă există obiecții legate de procesul verbal, aveți o obiecție? Nu am înțeles de ce îmi faceți semn. Deci înțeleg că nu aveați obiecții la procesul verbal. Bun, în cazul acesta considerăm că procesul verbal a fost adoptat și trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, declarația vicepreședintei